Good morning, colleagues, and welcome to this uh, meeting. Bună dimineața, dragi colegi, bun venit la această reuniune. Mă bucur să văd că sunt atât de mulți colegi prezenți și vă rog pe toți să luați rapid loc pentru a putea începe. Avem uh, o ordine de zi foarte încărcată pentru astăzi, avem așadar multă de făcut. Haideți să începem cu punctul 2, care este adoptarea proiectului de ordine de zi și dacă nu sunt obiecții și nu a fost ridicată nicio obiecție, vă propun să o adoptăm. Procesele verbale ale reunilor din 3 septembrie, 24 septembrie și 8-9 octombrie, um, pe acestea le-ați văzut, ele v-au fost transmise. Aș vrea să știu dacă putem să le considerăm și pe acestea aprobate. Dacă este cazul, și observ că este, vă mulțumesc. Am câteva comunicări. Câteva informații importante, de fapt, virkekörte, Căuca virkekörte, la prima reuniune din 2014, de fapt în februarie 2015, când a venit, Uh, atunci am pronunțat pentru prima dată numele ei. Aceasta va fi uh, ultima reuniune și, cu sentimente amestecate, trebuie să vă anunț că uh, colega noastră ne va părăsi. Sunt bucuroasă că își continuă viața, că își continuă drumul, va prelua funcția de director la Directoratul General pentru um, Distribuție și Publicații și uh, ne vom mai reîntâlni cu ea, nu atât de des, dar va fi răspunzătoare pentru intranet, uh, echipele care uh, ne urmăresc, toate ne hărțuiesc, uh, comunicare internă, tipărire și așa mai departe. Deci, aspecte importante pentru Parlament. A fost uh, președinta, uh, a fost uh, directoarea secretariatului uh, de ani de zile și până la sfârșitul lunii acesteia va părăsi biroul nostru și își va prelua noua funcție. Viața evoluează pentru noi toți, nu ar trebui să rămânem uh, niciodată prea mult timp pe același post. Colega noastră a deservit Parlamentul uh, de multă vreme, a avut diferite funcții și acum merge mai departe, iar titlul său este foarte elegant și unul cât se poate de potrivit pentru ea. Vreau așadar să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut, îți mulțumim pentru toată activitatea ta și sunt convinsă And this is as close to standing ovations that you can Și cred că suntem foarte aproape de um, a fi fost aclamată în picioare. Colegii, după cum poți să vezi, ți-au apreciat foarte mult munca și, într-adevăr, avem sentimente amestecate pentru faptul că ne părăsești. Îți dorim toate cele bune și sunt convinsă că povestea ta de succes va continua și, personal, consider că este o uh, despărțire foarte dificilă, pentru că noi două am fost reprezentantele părții nordice, polul nord, IC, uh, care se uh, confrunta mereu cu uh, polul mediteranean. Am încercat să fim organizate, să fim cât se poate de uh, clare atunci când spiritul latin câteodată ne copleșea. Întotdeauna am încercat să calmăm lucrurile și să păstrăm totul uh, la un nivel acceptabil. Am fost o echipă fantastică și aș spune datorită ție, apreciez uh, tot ceea ce m-ai învățat și vreau să îți mulțumesc pentru uh, tot ceea ce am făcut împreună, pentru umorul tău, pentru distracție și pentru ceea ce a fost cel mai bun, adevărata prietenie, care va rămâne. Chiar dacă uh, viața ne duce în direcții diferite, vom rămâne întotdeauna prietene și pentru aceasta îți mulțumesc foarte mult. I have another very important announcement. Am un anunț extrem de important, unul fericit, și anume, încă de la 1 decembrie vom avea un nou uh, head of unit la uh, comisia noastră. Este un oficial uh, foarte talentat. Uh, am avut uh, privilegiul de a lucra cu el cu diferite ocazii la uh, afaceri juridice și cu alte ocazii. Este vorba despre Letizia Zuleta de Reales Ansaldo. Te rog să te ridici. Letizia are un CV impresionant, a lucrat în sectorul privat, la Curtea Europeană de Justiție și înainte la Parlamentul European pentru 10 ani. La Parlament a lucrat ca avocat lingvist la departamentul juridic și de asemenea la serviciile juridice și de curând a devenit directoarea secretariatului răspunzătoare pentru Comisia Specială de Luptă împotriva terorismului. Așadar, ne vom revedea, ne vom revedea desde acum înainte. Îți dorim bun venit la comisia noastră, vei fi înconjurată de doamne din Spania, dar vei avea un punct de reverință nordic în uh, funcție de care te vei putea orienta. Așadar, uh, bun venit din toată inima, ne bucurăm că ești deja aici pentru a-ți putea începe deja activitatea cu colegii noștri, cu secretariatul și în curând uh, vei deveni o persoană cunoscută, un prieten al nostru, al tuturor. Mai am de făcut o, o comunicare. Te uh, scoateți, te rog, calendarul și te rog să te asiguri de asemenea că pe 3 decembrie, 3 decembrie așadar, de la ora 6.30 de după amiază, vom sărbători finalul acestui an. Ne uh, vom lua la revedere de la VRP, o vom uh, primi cum se cuvine pe Letiția și de asemenea ne vom bucura de Crăciunul care se apropie. Se va sărbători într-una dintre sălile de la etajul 0 la 6.30, 3 decembrie. Și puteți să veniți cu cele mai uh, frumoase zâmbetele dumneavoastră și să vă aduceți și cele mai frumoase cuvinte. Și, în fine, mai am o comunicare de făcut. Pe 27 avem uh, întâlnirea uh, interparlamentară a Comisiei cu Parlamentele Naționale împreună cu Comisia Jurii și în colaborare cu rețeaua ombudsmenilor. Vă rog să veniți la acest eveniment, este un eveniment important asupra căruia ați insistat cu toții să aibă loc și, dacă pot să vă mituiesc, se va uh, servi și masa pe parcursul zilei respective. Așadar, masă inclusă, gratuit. Titlul reuniunii este Împuternicirea parlamentelor și implementarea drepturilor cetățenilor în punerea în aplicare a legislației comunitare. Sper că mulți dintre dumneavoastră vor fi prezenți pentru că vor veni mulți colegi din partea parlamentelor naționale. Așadar, uh, discutați cu reprezentanții uh, parlamentelor naționale, cu cei care ar putea să participe. Acestea au fost comunicările mele. Acum, la diverse, nu a fost anunțat nimic am primit informația că primarul de la Livorno este alături de noi astăzi, deci primarul de la Livorno este prezent la reuniunea noastră și el ne va urmări activitatea pe parcursul zilei. Vă urăm bun venit la Comisia PETI. Sper că toată lumea și-a adus uh, cardul de vot pentru că trecem direct la vot. Este vorba despre punctul 6, raportul privind deliberările Comisiei PETI pe parcursul anului 2017. Este vorba despre proiectul de raport care a fost uh, redactat de către mine și vă propun să trecem direct la vot. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă verificăm electronic. Deci, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Considerentul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Din partea PPE-ului avem un vot prea mult. S-a rezolvat. Se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Amendamentul 11 pentru 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă 12 pentru împotrivă abțineri verificăm The vote is now closed. Votul este închis. Se adoptă. Cu o amplă majoritate. 13, 13 in favor. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. A, verificăm la 13, ok. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu o diferență de un vot. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Multe abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie de asemenea să verificăm. Îmi pare rău, dar nu ridicați mâna. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâna.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 Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Nu. Verificăm. Bun. Verificăm. Partea a doua. Votul este închis. Da, se adoptă cu o diferență de două voturi. Așadar, nu fusese atât de clar rezultatul. Trebuie să ridicați mâinile. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. La care doriți verificare? La 25.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 abțineri, se respinge. Verificăm. 34. Vă rog să nu mai spuneți nu, ci check, verificare. 34, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Votul este deschis. And the vote is closed. Votul este închis. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm de asemenea 38. Votul este închis. Este respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. SND-ul ar trebui să își indice de asemenea intenția de vot, altfel trebuie să verificăm. Verificăm. Nici măcar un SN, reprezentant SD, nu a ridicat mâna. Verificăm așadar. Verificăm la 39. Votul este închis.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 Votul este deschis. Votul este închis. Și, da, se adoptă. Trebuie însă să ridicați mâna. 50 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 52 a fost retras, 53 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru. Nu, acesta devine caduc. 73 pentru. 74 devine caduc. Mergem la 74. <laughs> Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 74. Verificăm. Verificare electronică. se adoptă. 85 devine caduc. Cea de-a doua parte din 85 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 76, două părți, prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 82, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84, pentru. Împotrivă,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 Abțineri. Verificăm. Verificăm 95. S-a închis votul. Respins. 93 pentru. Împotriva abținerii respins. 97 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 98 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 200. Îmi cer scuze. 100 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Verificăm. Bine, verificăm 100. S-a deschis votul. Nu votează toată lumea, dar bine, haideți uh, să închidem votul. Respins. 99 pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la 102 pentru, împotriva abținerii adoptat. 103 pentru, împotriva abținerii adoptat. 104 pentru, e caduc, trecem la 105 pentru, Împotriva abținerii. Adoptat. 106 vot pe părți, prima parte, pentru. împotrivă abțineri Adoptat. Cea de-a doua parte, pentru. împotrivă, abțineri, Adoptat. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 109 pentru împotriva abținerii adoptat. Votul final pentru rezoluție în ansamblul său, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Mulțumesc foarte mult. Trecem la cel de-al doilea raport. E vorba de raportul anual referitor la activitățile ombudsmanului cu Eleonora, raportorul nostru. Amendamentul 39 pentru împotrivă abțineri adoptat. 40 pentru împotriva abțineri adoptat. 41 pentru împotriva abțineri adoptat. 42 pentru împotriva abținerii adoptat. 43 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis 3 pentru, împotriva, abțineri, abțineri, adoptat. 56 e caduc, 57 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm, s-a deschis votul la 57. Verificăm amendamentul 57. Respins. 58 pentru, împotriva abținerii adoptat, 59 pentru, împotriva abținerii adoptat, compromis 4 pentru, împotriva abținerii adoptat. Verificăm compromis 4. Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru. Verificăm 65. Bine, deschidem votul. E bine întotdeauna pentru Peter să verificăm. S-a închis votul. 65 s-a deschis pentru verificare, a fost respins. Îmi cer, îmi pare rău, Peter. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pe trei părți, prima parte pentru, împotriva abținerii adoptat. A doua parte pentru, împotriva abținerii respins. A treia parte pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 5 pentru, împotriva abținerii adoptat. 69 e caduc. Compromis 6 pentru, împotriva abținerii adoptat. 76 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 7 pentru, împotriva abținerii adoptat. 80 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 8 pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem la compromis 9 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromis de ce pentru, împotriva abțineri adoptat. Acum trecem la 91, patru părți, prima parte pentru, împotriva abțineri adoptat. A doua parte pentru, împotriva abțineri adoptat. A treia parte pentru, împotriva abțineri adoptat. patra parte pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. Nu pentru că nu știu, dar pentru că nu arătați foarte clar cum votați. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 103 și 104 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respins, 106, 105 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 106, vot pe părți prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat, a treia parte pentru, împotriva abțineri adoptat, a patra parte pentru, împotriva abțineri adoptat, compromis 13 pentru, împotriva abțineri adoptat, 110 pe trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri adoptat, a doua parte pentru, împotriva abținerii adoptat, a treia parte pentru, împotriva abținerii adoptat, Trecem la 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, verificăm. Închidem votul. Adoptat. 113 pentru, împotriva abținere adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 116 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 pentru, împotriva abținere adoptat. 119 pentru, împotriva abțineri, respins. 120 pentru, împotriva abținere adoptat. 121 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, 124, 200, 125, 137 le votăm împreună cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 126 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 127 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 128 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 129 e caduc, trecem la 130, două părți, prima parte pentru, împotriva abținerii adoptată, a doua parte pentru, împotriva abținerii adoptat. Verificăm? Bine, verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins la diferența de un vot. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm. Haideți să închidem votul. Respins. 132 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 133 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 134 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 135 pentru, împotriva abținerii adoptat. Verificăm. Bine, verificăm 135. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Respins. 136 pentru împotriva abțineri. Adoptat. Acum uh, referință 3, amendamentul 1 pentru abținere adoptat, 2 pentru, împotriva abțineri adoptat, 3 pentru, împotriva abțineri adoptat, 4 pentru, împotriva abțineri adoptat, 5 pentru, împotriva abțineri adoptat, 6 pentru, împotriva abțineri adoptat, 7 pentru, împotriva abțineri adoptat, 8 pentru, împotriva abțineri adoptat, 9 pentru, împotriva abțineri adoptat, 10 cu amendament lingvistic. Nu, nici măcar nu trebuie să pus la vot, ci trecem direct la amendamentele 11-12 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 14 pentru, împotriva abținerii adoptat. 18 pentru, împotriva abținerii respins. 19 pentru, împotriva abținerii adoptat. 20 pentru, împotriva abținerii. Verificăm. Deschidem votul la 20. And look, It's even, so it's rejected. E respins pentru că e egalitate de voturi. 21 pentru, împotrivă, abține respins. 22 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abținerii adoptat, a doua parte pentru, împotriva abținerii adoptat. Verificăm, verificăm a doua parte. S-a deschis votul pentru cea de-a doua parte a amendamentului 22. S-a închis votul. Respins. Încă o dată la diferență de un vot. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotrivă. abțineri. Adoptat. 26 pentru. Împotrivă. abțineri. Adoptat. 26 pentru împotriva abțineri adoptat. 27 pentru împotriva abțineri adoptat. 28 pentru împotriva abținerii adoptat. 29 pentru împotriva abțineri respins. 30 pentru împotriva abținerii adoptat. 31 pentru împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pe trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri adoptat, a doua parte pentru împotriva abțineri adoptat, a treia parte pentru împotriva abțineri adoptat, 37 pentru împotriva abțineri adoptat, 38 pentru împotriva abțineri adoptat. Prima parte, a doua parte pentru împotriva abțineri adoptate. Acum uh, votăm electronic asupra întregului raport în ansamblul său. S-a închis votul. A adoptat foarte bine. Felicitări. Felicitări. Haideți să trecem la următorul vot. Astfel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 Okay, fine. Uh, let's go to, to the um, report on the proposal. Trecem la raportul referitor la propunerea pentru a modifica decizia Parlamentului privind Euratom legat de normele și condițiile generale care guvernează realizarea obligațiunilor ombudsmanului. Sunteți alături de mine? Ne putem concentra. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 31 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. S-a închis votul. Adoptat. 2 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 3 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 32 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 4 pentru împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 și 34 sunt identice. Haideți să le votăm împreună pentru, Împotrivă. Abțineri. adoptat. Compromis 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. adoptat. 36 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm Verificăm 36. S-a deschis votul. S-a închis votul și iată, e respins. Compromis 2 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 39 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 41 pentru, împotriva. 39 e caduc. Bine, 41. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 4 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 45 e caduc. Trecem la 11. 11 cu amendament oral pentru împotrivă abțineri adoptat. Trecem acum la 47 pentru împotriva abțineri adoptat. 8 in favor. 48 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri 49 caduc, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 15, 1.5. Votul este deschis. Votul este închis. Toată lumea e pentru. Trebuie să-mi spuneți. Uh, compromisul pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 57 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Deschidem votul. Votul e închis. Respins. 58. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 18. Pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 62. Pentru, împotriva, adoptat. 19. Caduc. Nu. Rămâne. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 63 caduc. Trecem am compromisul 10 pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 11 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 12 pentru împotriva abțineri. Adoptat 13 pentru împotriva abțineri. Adoptat 14 pentru împotriva abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm la 15, de fapt, la 1.5 verificăm votul deschis. Votul e închis. Se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 16, compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 29. 29. Da, se adoptă, clar, dar dacă nu-mi spuneți, nu-mi indicați, nu am de unde să știu. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum să votăm ansamblul avizului pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Trecem la următorul vot, avizul Comisiei privind punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, caduc. Amendamentul 4 Vreți să verificăm amendamentul 1? Haideți să verificăm. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 20 caduc, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, văd că ați obosit uh, verificăm. 5. Verificăm la 5. Votul este închis și amendamentul e respins. Să știți că este un exercițiu foarte bun să ridicați mâna ca să vă mai uh, încălziți. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru, împotrivă, verificăm, deschidem votul și verificăm amendamentul 12. a fost adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva. Verificăm și aici. Deschidem votul. Votul este închis și amendamentul respins. Amendamentul 15 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm 18, deschidem votul. Închidem votul. 13 e adoptat. Și vă spun că încă sunt membrii care nu votează. Asta e între dumneavoastră și conștiința dumneavoastră. 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22. Vreți să verificați la 21? Deschidem votul. Închidem votul și a fost respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 Verificăm 28. Votul e deschis. Încă o dată, ia uitați. Același lucru, dar e respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschidem votul la 30. Votul e închis și se adoptă. 33. Mai ridic, ridicați uh, mâna pentru împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru. Nu, e caduc. Aveți dreptate. Trecem la compromisul 3 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Și nu, și acesta e caduc. Acum am obosit și eu. Trecem la compromisul 1 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Partea a doua de la amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Compromisul 4. Uh, nu, aici scrie foarte mic. Deci compromisul 4 pentru potrivă adoptat. 46 uh, în două părți, prima parte se adoptă, a doua parte pentru împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, respins. 51 pentru, împotriva, abțineri, respins. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 58 pentru prima parte. A doua parte. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri respins. 59 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm pe ansamblu avizul. Votul e deschis. Votul este închis acum și am adoptat avizul. Felicitări! Trecem acum la raportul de misiune ca urmare a vizitei la Famagusta 7-8 mai 2018. Toate amendamentele au fost retrase și votul e foarte simplu. Deschidem uh, electronic votul ca să avem uh, o imagine foarte clară. Votul e deschis. Să așteptăm până a votat toată lumea. Votul e închis și se adoptă în unanimitate. Da, mulțumesc uh, pentru acest vot și felicitări primarului din Famagusta. Acum trecem la următorul vot. Întrebare, solicitare de răspuns oral adresată Consiliului și Comisiei pe tema uh, cazurilor de încălcare a legislației Natura 2000 pe baza petițiilor primite. Deci, votul e deschis. Votul e acum închis și s-a adoptat. Nu uh, scoateți încă cartelele. Mai avem o uh, întrebare pentru Consiliu pe aceeași temă. Deci prima a fost pentru Comisie. Votul este deschis acum pentru aceeași întrebare adresată Consiliului. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Mulțumesc foarte mult. și acum Let, for those of you intending to leave the room cei care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. O să vă acord două minute. So, colleagues, please take your seat. Dragi colegi, luați loc și haideți să mergem mai departe. Avem... Eu... Ia uitați câți colegi au plecat după vot. În fine, unii dintre dumneavoastră veți rămâne pentru că avem petiționari. So first of all, I'd like to give you an announcement that that Întâi un anunț, reprezentant președinta comisiei, Ana Vlaslo, va părăsi comisia după mulți ani uh, în serviciu. E ultima întâlnire a comisiei noastre înainte ca dânsa să se pensioneze. Mulțumim foarte mult, ați fost o colaboratoare excelentă și vă urăm mult succes! Thank you very much. And now... Mulțumim și acum să trecem la punctul 12, petiția 356 al domnului Ivan Ianev privind problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap din Bulgaria. Domnul Ianev este aici cu noi și e însoțit de fica lui. Ehm, aveți cuvântul acum pentru 5 minute maxim. Уважаема госпожо председател. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mi dați ocazia să vă furnizez aceste informații. Oamenii cu dizabilități din Bulgaria sunt într-o situație foarte dificilă. Am venit uh, aici, la Parlamentul European, uh, cu inima grea, pentru că nu sunt aici uh, într-o, cu ocazie fericită. În ultimii ani am pierdut speranța că se vor face progrese în Bulgaria. Din potrivă, calitatea vieții s-a deteriorat pentru oamenii cu dizabilități. Cred că progresele societății se pot măsura și în ceea ce uh, fac societățile noastre pentru persoanele cu dizabilități și în ciuda faptului că Bulgaria, Parlamentul Bulgar a ratificat convenția privind uh, drepturile persoanelor cu handicap, aceasta nu a fost pusă în aplicare și mai sunt și alte legi care nu sunt aplicate în Bulgaria, deși ar trebui. Strategia Uniunii Europene pentru persoanele cu dizabilități adoptată în 2010 cu uh, obiective de uh, aplicare până în 2020 nu se pune în aplicare. Locurile de muncă pentru persoanele cu handicap sunt uh, subvenționate. Principiul cotelor însă a fost uh, eliminat acum 12 ani. Acum persoanele cu handicap nu au nicio șansă să capete un loc de muncă. La un interviu pentru un loc de muncă nu există șanse egale pentru persoanele cu uh, dizabilități, mai ales cele vizibile și nu vei primi un loc de muncă. O altă problemă o reprezintă accesul. Accesibilitatea este sub nivelul uh, mediu, aș spune, din punct de vedere al arhitecturii, transportului în comun, serviciilor. Toate acestea sunt uh, reglementate în legislație secundară, dar nimeni nu pune asta în aplicare. În domeniul protecției sociale lucrurile stau foarte rău. Din 2005 încoace avem dreptul de a primi uh, pensii suplimentare de handicap, dar această Uh, așa numită pensie de uh, integrare este de 5 sau 6 euro pe lună. Principalul uh, ajutor de handicap în Bulgaria este între 75 până la 150-180 de euro. În legislația noastră se numește pensie și spunem și noi la fel. Unii spun că uh, nu se numește pensie în statele avansate și sunt de acord. N-ar trebui să se, numească, să se numească pensie, ci ar trebui să se numească alocație sau altfel. Oricum, nivelul acestei, uh, adică această sumă este menită să compenseze cumva prezența handicapului, dar bugetul de stat furnizează în general, banii pentru uh, sistemul de sănătate, adesea însă din cauza calității slabe a serviciilor medicale, nu putem beneficia de acestea. Sper că mă puteți ajuta. Bulgaria este în Uniunea Europeană și cred că persoanele cu disabilități din țara mea trebuie să fie considerate egali celorlalți. Mulțumesc. Reprezentantul uh, comisiei este doamna Imaculada Porero, însoțită de domnul Andreas Schlichter. Aveți cuvântul așadar pentru a răspunde petiționarului. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumim pentru faptul că ați prezentat uh, situația din Bulgaria. Cred că elocvența dificultăților și dezavantajelor care se confruntă persoanele cu dizabilități în Bulgaria a fost descrisă la un nivel uh, bun de detalii și trebuie să spun că informațiile comisiei sunt în linie cu ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Ceea ce facem noi, comisia, este să încercăm să stabilim un dialog cu statul membru pentru a îmbunătăți situația prin colectarea de exemple de bună practici, monitorizarea situației și vă voi oferi câteva exemple de inițiative pe care le facem. Însă, permiteți-mi să vă spun că coordonarea, îmi cer scuze, competențele referitoare la protecția socială, securitatea socială, ține, ține de statele membre. Aspectele pe care ni le-ați prezentat au legătură cu evaluarea dizabilităților, eligibilitate uh, pentru a beneficia de anumite beneficii, uh, îndreptățirea uh, și, de asemenea, uh, valoarea acestora. Ce putem să facem este să sprijinim acțiuni. În acest context, permiteți-mi să vă spun că luăm în serios lucrurile, colectăm date, uh, în uh, legătură cu deficitul care există, um, problemele care apar uh, în funcție de uh, vârstă, de gen, nivel de educație, grad de ocupare, beneficii de care a beneficiat persoana și ceea ce încercăm să facem este, pe lângă munca pe care o facem în cadrul semestrului, acolo unde aceste aspecte sunt subliniate, Um, și unde se fac recomandări pentru îmbunătățirea situației. <clears throat> Ei bine, în plus, facem un schimb de bune practici. De curând am publicat un raport cu privire la protecția socială a persoanelor cu dizabilități din Europa. Am uh, discutat în statele membre despre acest subiect cu reprezentanți uh, inclusiv din Bulgaria, care sunt responsabili pentru uh, persoanele cu dizabilități și suntem pe cale să publicăm un raport cu privire la modul în care statele membre se preocupă de evaluarea persoanelor cu dizabilități. Sperăm că acest schimb de informații va fi util și, de asemenea, implementarea recomandărilor primite de Bulgaria din partea Comisiei Comitetului uh, Națiunilor Unite privind persoanele cu dizabilități merg pe aceeași direcție. În ceea ce privește alte elemente care au fost prezentate, cum ar fi ocuparea persoanelor uh, cu dizabilități, Comisia acordă multă atenție și importanță acestei uh, situații nefavorabile. Și luăm în serios chestiunea protecției față de orice tip de discriminare, Directiva 2078 cu privire la protecția uh, împotriva discriminării este în vigoare pentru a proteja persoanelor, persoanele în astfel de situații și pentru ca și acestea să poată um, să candideze pentru locuri de muncă. Urmărim îndeaproape ceea ce se întâmplă în um, această zonă. Încălcarea legislației secundare de care s-a vorbit reprezintă un, uh, o problemă serioasă. Vorbim de diferite domenii menționate de petiționari, transporturi, accesibilitate. E bine, când avem competențe, vă rog să mă credeți că le luăm în serios și în rapoartele noastre ordinare acordăm atenție cu privire la implementare și la aspectele de implementare uh, referitoare la acțiunile din statele membre. Suntem uh, pregătiți să sprijinim inițiativele din aceste domenii pentru a îmbunătăți situația, iar în acest moment avem uh, inițiative politice declanșate prin pilonul care vizează drepturile sociale, ne concentrăm uh, pe prin principiul 17 pe situația persoanelor cu dizabilități în relație cu protecția socială, ocupare, <clears throat> sprijinul necesar de care ar trebui să beneficieze pentru a beneficia de calitatea vieții pe care o merită. În final, doresc să mă refer la un raport care va fi publicat în luna decembrie cu privire la calitatea vieții, care include și chestiunea persoanelor cu dizabilități și care va oferi de asemenea informații referitoare la situația persoanelor cu dizabilități. Este un input foarte bun uh, care sprijină politicile noastre și dezvoltarea acestora. Aceasta voiam să vă împărtășesc și am vrea să fim capabili să facem mai mult, însă competențele noastre sunt limitate și în cadrul acestora încercăm să inițiem cât mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți situația persoanelor cu dizabilități din Uniunea Europeană. Președinta, mulțumesc, un răspuns cât se poate de cuprinzător. Permiteți-mi să vă spun, înainte de a trece mai departe, că am primit o scrisoare din partea reprezentanței permanente a Bulgariei de aici, din Bruxelles, o scrisoare ca răspuns la întrebările pe care le-am adresat noi o avem la dispoziție numai în uh, limba engleză. Am citit-o, este disponibilă pentru toată lumea, ar putea să fie făcută disponibilă tuturor. Mi se spune că v-a fost transmisă tuturor ceva mai devreme, deci probabil că o aveți în inbox sau asistenții v-au tipărit-o deja. Și acum uh, deschid discuția. Dau uh, cuvântul colegilor. Domnul Malin, în primul rând. Nici nu mai are rost să adaug uh, alte detalii la această descriere cât se poate de elocventă a faptelor. Aș vrea să felicit petiționarul și echipa sa pentru că au făcut efortul de a se deplasa la Bruxelles și a prezenta această petiție. Este foarte bine să fie prezent petiționarul la Comisia PETI. Asta ne arată că oamenii au încredere în uh, munca noastră a Comisiei PETI. Aștept raportul uh, Comisiei Europene cu privire la drepturile oamenilor cu dizabilități din Uniunea Europeană și îl aștept uh, cu îngrijorare pentru că cred că sunt multe criterii cu privire la care Bulgaria se va găsi pe ultimele locuri. Este un subiect foarte trist pentru noi. Și nimeni nu dorește să își vadă țara pusă în această lumină. Dar trebuie să fim cinstiți, onești. Bulgaria e rămasă mult în urmă în această privință și asta pentru că nu există voință politică de a îmbunătăți situația. Sigur că există posibilități de a îmbunătăți situația, vor fi aduse niște modificări legislației, însă cred că cel mai important lucru este să încurajezi oamenii să se lupte pentru drepturile lor. A avut loc un protest organizat de un grup de persoane cu dizabilități care a dus la demisia prim-ministrului adjunct a viceprim-ministrului din uh, Bulgaria. Cred că factorii de decizie ar trebui uh, implicați mai mult, cetățenii ar trebui să se mobilizeze și spun asta nu numai în numele meu, dar și în numele PPE-ului. Aș dori să apelez la Comisie să fie cât se poate de agresivă în acest dialog cu guvernul bulgar, pentru că Bulgaria, într-adevăr, trebuie să facă pași importanți înainte în acest domeniu. Așadar, doresc să mulțumesc încă o dată petiționarului și, de asemenea, aș dori ca această petiție să fie păstrată deschisă. Mulțumesc, doamna Cuneva. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiționarul a prezentat situația din Bulgaria și noi nu considerăm că ea respectă drepturile omului conform declarației drepturilor omului a ONU. Această dacă există încălcări ale acesteia, atunci vorbim despre o încălcare a dreptului comunitar. Problema persoanelor cu dizabilități din Bulgaria este o problemă foarte serioasă. Și petiționarul a subliniat acest lucru. Este vorba și despre copii cu dizabilități. Există o serie de proteste care au fost um, organizate la Sofia în acest sens. Acest sistem are de-a face cu infrastructura care nu este adecvată și de asemenea cu uh, alocațiile care sunt insuficiente, plățile care se fac, dar vorbim și despre rata sărăciei în țară. Un exemplu. În Bulgaria avem uh, până la minus 30 de grade iarna și această temperatură poate să dureze chiar și o lună. Bulgaria este o țară în care majoritatea locuitorilor sunt de părere că nu își pot uh, încălzi suficient uh, locuința pe timpul iernii. 40% din întreaga populație, a arătat Eurostat, nu uh, poate să își încălzească în mod corespunzător locuința pe timpul iernii din cauza sărăciei. Două salarii lunare ar fi necesare pe lună pentru a putea acoperi cheltuielile de electricitate. O persoană cu dizabilități care beneficiază de 100 de euro nu are posibilitatea să își acopere aceste nevoi. Este absolut exclus. Chiar dacă sunt ajutate, aceste nevoi nu pot fi acoperite nici măcar uh, locuința nu poate să fie încălzită în timpul iernii. Ce să mai vorbim despre medicamente, alimente, transport, care toate sunt foarte costisitoare. Ei bine, acest sistem este uh, foarte deficitar organizat în Bulgaria și cred că cetățenii și-au pus uh, ultima speranță în mâinile noastre a organismelor europene. De aceea vă voi ruga să lăsăm această petiție deschisă și uh, în uh, curând va exista și o vizită oficială în Bulgaria. Se va obține astfel o perspectivă globală cu privire la această problemă. Există și alte probleme în Bulgaria uh, pentru care ar trebui să ne deplasăm acolo și cred că ar trebui să primim un răspuns concret și de la autoritățile guvernamentale, de la Ministerul Muncii, pentru că marginalizarea persoanelor cu dizabilități uh, este foarte importantă și de asemenea ei nu, nu au acces la piața muncii. În trecut, Bulgaria avea um, o practică foarte bună, iar uh, statul social beneficia de o infrastructură corespunzătoare în trecut. În fiecare oraș existau locuri de muncă și pentru persoanele cu dizabilități. Ele erau adaptate în mod corespunzător la nevoile persoanelor cu dizabilități. Din păcate, acum nu mai avem această infrastructură. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Într-adevăr, vreau să spun că uh, uh, timpul ne presează, nu avem timp să interveniți cu toții atât de mult. Rosa, este rândul tău. În primul rând, uh, doresc să mulțumesc petiționarului. Este un subiect uh, prioritar pentru Comisia PETI. Știți că sunt vicepreședintă a Intergrupului pentru persoane cu disabilități uh, din Europa și atunci când vine o petiție, pentru că a venit una și din România care merge pe aceeași linie cu cea din Bulgaria, vine le tratăm uh, cu prioritate pentru că um, sectoarele vulnerabile sunt importante pentru noi și printre acestea și um, grupul persoanelor cu dizabilități. Vorbim despre pensii, despre acces la educație, dificultăți în ocupare și mm, până la urmă vorbim de încălcarea unor valori europene, cum ar fi uh, posibilitatea de a avea șanse egale. În plus, ultimul raport pe care avem din partea Comisiei din 6 uh, martie și din partea Comisiei Europene, e bine, aceasta spune că protecția socială din Bulgaria este insuficientă și uh, de aici și uh, riscul mare de sărăcie și sectoarele vulnerabile, uh, dat fiind contextul, sunt cele mai expuse. Dificultățile în ceea ce privește accesibilitatea ne preocupă și, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult o intervenție imaculată din partea Comisiei. Cred că Comisia trebuie să continue să fie vigilentă pentru că avem obligația de a îndeplini prevederile uh, declarației ONU privind drepturile omului. Este un tratat important al Uniunii Europene și în multe state membre prevederile sale sunt încălcate. De aceea trebuie să păstrăm petiția deschisă și de asemenea trebuie să solicităm guvernului bulgar să ne ofere informații de asemenea, trebuie să punem uh, aceste informații față în față cu cele din partea Comisiei, să facem acest schimb de informații cu Comisia Europeană și uh, să păstrăm deschis deschis acest subiect. Um, Intergrupul pentru persoane cu dizabilități și toți cei care lucrează pe acest domeniu trebuie să lucrăm în mod coordonat. Iar dacă constatăm că uh, ceea ce <clears throat> se întâmplă nu se îmbunătățește, este bine să organizăm o misiune în Bulgaria. Nu știu dacă vom avea timp în acest mandat, poate în următorul, dar este bine să nu uh, tratăm uh, cu neglijența acest subiect, ci să îl tratăm prioritar. Președinta, mulțumesc, Rosa. Domnul Marias. Eu θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Eu ar să-i mulțumesc petentului pentru problema adusă în discuție. Da, discutasem deja în trecut de situația persoanelor cu dezabilități din România îngrijorătoare. Acum vedem că și în Bulgaria se înregistrează numeroase probleme. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de problemă. Trebuie așadar să permitem um, această petiție pentru a veni în ajutorul persoanelor cu dezabilități care se confruntă cu nenumărate probleme. E însă o problemă care vizează toate țările din Uniunea Europeană, nu e doar uh, cazul Bulgariei. Mă gândesc aici la Grecia, de pildă, de pildă tăierile bugetare pe care le-a suferit Grecia, persoanele cu dezabilități uh, trăiesc cu resurse mizere în Grecia, posibilitatea de mobilitate a persoanelor cu dezabilități este de asemenea deosebit de limitată. Așadar, vorbim de o problemă gravă pentru toată Europa. Având în vedere că discutăm de aceste probleme în ansamblul lor, cred că ar trebui să intervenim în toate statele membre și în Grecia, așadar, unde situația este deosebit de grea. Mă gândesc aici la pensiile pentru persoanele cu dezabilități, mă gândesc și la lipsa unui uh, stat social. Această petiție trebuie așadar să rămână deschisă, trebuie să fie și o oportunitate pentru Uniunea Europeană să analizeze drepturile persoanelor cu dezabilități. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că a scos în evidență dimensiunea europeană, doamna Miranda. A, ah, tocmai a plecat. Bine. Așadar, în continuare, după ce uh, vom încheia cu această petiție, finalizăm însă înainte, dând cuvântul înapoi petiționarului, domnului Iane. Vă rog, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc! Sper că această petiție va rămâne deschisă și sper că Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră să se deplaseze în Bulgaria, să cunoască situația la fața locului, pentru că un lucru e să îți faci o idee pornind de la informații de pe hârtie și alta e să îți faci o idee cu proprii ochi. Vă invit acolo pentru a vă convinge de ce vorbesc. Vă mulțumesc foarte mult și comisia noastră apreciază în mod deosebit faptul că ați venit până aici, până la Bruxelles, pentru a aduce vizibilitate asupra problemei dumneavoastră și vă asigur că au aflat de ea nu doar colegii prezenți astăzi aici în sală, ci toată lumea din Europa care ascultă pe internet ședința noastră. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Am să încerc să finalizez. După cum spuneam, am primit un răspuns de la reprezentanța permanentă care scoate în evidență că strategia națională pentru persoanele cu dezabilități a fost adoptată și este în curs uh, de a fi pusă în aplicare. Să sperăm așadar că întâlnirea de astăzi uh, a menținut spiritele alerte. Firește, noi vom uh, lăsa deschis această petiție Vom informa de asemenea reprezentanța permanentă că a avut loc această întâlnire astăzi, ce a spus comisia, ce au spus colegii și că este nevoie urgentă de a pune în aplicare această strategie în țară. Vom, trimi, vom trimite așadar o scrisoare cu un rezumat al întâlnirii de astăzi scoțând în evidență, așa cum a spus și Rosa, promovează mobilitatea pentru toți și dreptul la un trai decent pentru toată lumea. Încă o dată vă mulțumesc și vă urez drum bun înapoi acasă. Nu uitați să cumpărați uh, ciocolată belgiană pe care să o duceți înapoi acasă. Eu părăsesc acum sala, după care Rosa va prelua prezidiul. Pues eh, seguimos. Continuăm, îți mulțumesc, Cecilia. Trecem la următoarea petiție, 805, înaintată de Radoslav Slusarcic, de cetățenie poloneză, referitor la legislația de mediu. Petentul este în sală, vă rog. Avem un reprezentant care va lua cuvântul în numele petentului. Stimați membri ai Comisiei PETI, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu sunt uh, Silvia Șlușca și reprezint uh, un, șapte ONG-uri. Noi am um, înaintat de ani buni uh, acțiuni în acest scop. Ne menținem petiția care a fost semnată, a fost cosemnată de șapte ONG-uri vrem să punem capăt încălcării permanente a legislației de mediu europene și a cerințelor de gestionare a pădurilor de către autoritățile silvice poloneze. Acestea din urmă permit distrugerea practic a unor specii și habitate protejate nu respectă directiva pentru păsări și habitate Pădurile reprezintă un bun Uh, e reprezintă, îmi, îmi cer scuze, un holding național care exploatează o treime uh, din uh, pădurile noastre. Pădurile sunt uh, locuri unde își au adăpostul sute de specii protejate. Venitul acestui holding este aproape de 9 miliarde de euro anuali. În plus, ă, această societate a primit 150 de milioane de euro. După părerea noastră, legislația poloneză nu respectă articolele 12 și 14 din directiva privind habitatele și articolele 5 și 9 din directiva privind păsările. Pozele făcute la fața locului confirmă aceste încălcări. Din păcate, legislația națională poloneză nu ne permite să facem nimic, nu putem să ne prezentăm și să contestăm în instanță aceste metode. Un exemplu al uh, distrugerii necontrolate îl reprezintă defrișarea pădurii Bialovieja în 2017 Societatea Pădurilor Naționale a defrișat aproape 200.000 de metri cubi de lemn, majoritatea venite din majoritatea acestui volum provenea din păduri neplantate de mâna omului. Nu am putut contesta decizia referitoare la defrișare, doar decizia Curții Europene de Justiție a pus capăt acestei practici. Avem și alte cazuri uh, în alte zone de valoare naturală importantă, de pildă munții Bleșceave, s-a adoptat la nivel național o decizie agresivă de defrișare a pădurilor, asta în ciuda avizului negativ al opiniei publice și al uh, administrației uh, patrimoniului silvic. Decizia de defrișare este adesea întemeiată politic. Trebuie, prin urmare, să ne modificăm legea în numele meu, în numele ONG-urilor și în numele întregii societăți poloneze. Vă rog să ne acceptați petiția și să ne ajutați să ne adaptăm legea la legislația europeană. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Comisia. Nu știu, nu pot să vă pronunț numele, îmi cer scuză, vă rog, reprezentantul Comisiei, ave, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vă pun la curent referitor la cele două petiții pe care le discutăm la acest punct. În ce privește prima petiție legată de plângerea înaintată de petentă, Comisia a deschis o procedură de încălcare a tratatelor în luna iulie acestui an. Această procedură de infringement are două dimensiuni. În primul rând, excludea, excluderea gestionării pădurilor din Polonia de la obligații, de la respectarea obligațiilor europene și, în al doilea rând, accesul la justiție pentru societatea civilă, incluzând ONG-uri, când vine vorba de planurile de gestiune silvică. Acum, în ce privește primul, prima dimensiune, autoritățile poloneze n-au răspuns și au apărat sistemul uh, în vigoare, în același timp însă și-au manifestat disponibilitatea de a modifica legislația europeană pentru a veni în întâmpinarea acestor deficiențe. Tocmai am avut o întâlnire cu autoritățile poloneze săptămâna trecută, în cadrul care am discutat despre aceste probleme. Nu am înțeles însă pe deplin cum uh, modificările propuse uh, vor remedia deficiențele identificate, autoritățile poloneze însă au promis că vor reveni în luna decembrie cu explicații înscrise adresate Comisiei referitor la cum vor remedia aceste deficiențe. În ce privește accesul la justiție, din păcate, autoritățile poloneze nu vor sau nu intenționează să abordeze această lacună, sprijină sistemul actual. Nu pot anticipa care va fi decizia Comisiei referitor la măsurile și evoluția ulterioară acestui caz de infringement. Pot doar să vă confirm că tot, tot ce ține de accesul la justiție are un caracter prioritar pentru Comisie. Acum, în ce privește cea de-a doua petiție, referitor la pădurea Bialovieja. Așa cum a amintit petenta, Curtea Europeană de Justiție a emis uh, o decizie în luna aprilie acestui an. CEJ a fost de acord cu Comisia, așa nume că practicile guvernului polonez um, încalcă legislația europeană. Comisia a luat ulterior legătura cu autoritățile poloneze pentru a vedea cum vor pune în aplicare decizia CEJ. Autoritățile poloneze au afirmat că au anulat o hotărâre care fusese găsită ca fiind incompatibilă cu legislația UE de către curte și au confirmat că singurele operațiuni de defrișare care se realizează la ora actuală în pădure se fac din considerente de siguranță. De asemenea, ne-au comunicat că intenționează să adopte noi anexe la cele trei districte silvice care sunt acoperite de pădurea Bialovieja. Aceste anexe ar uh, discuta despre defrișări viitoare și alte măsuri uh, măsuri care au fost discutate săptămâna trecută cu autoritățile poloneze. Comisia a scos cât se poate de ferm în evidență că toate aceste măsuri noi trebuie să respecte decizia curții, trebuie să respecte de asemenea planul de gestiune pentru acea pădure, cât și evaluarea în conformitate cu directiva habita, privind habitatele. Acum, la ora actuală, pot să vă asigur că Comisia va urmări îndeaproape felul în care se pune în aplicare această decizie a curții. Gracias. Es el turno ahora. Mulțumesc. Acum au cuvântul membrii. Giulia, te rog. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zło... Mulțumesc. Eu am o propunere și pentru a justifica această solicitare vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, trebuie să spun că ONG-urile din Polonia și-au făcut datoria și ei sunt adevărați avertizori de uh, integritate. Niciodată nu o să știe nimeni ce se întâmplă în pădurile noastre seculare și pădurea despre care vorbim este un loc cu adevărat uh, extraordinar, dar publicul nu știe ce se întâmplă acolo. Uh, tăierile ilegale au început înainte de 2017. În 2017 cazul a fost uh, transmis Curții Europene de Justiție, iar în iulie același an uh, Curtea a luat o decizie, a emis o decizie care spunea să se pună capăt uh, Um, tăierilor de arbori. Deci, în ianuarie 2017 a uh, fost emisă această decizie și în ciuda uh, deciziei uh, nu s-au oprit tăierile decât atunci când guvernul polonez uh, a început să se teamă de amenziile care pot fi aplicate. Uh, pe urmă s-au schimbat ministrii și noul ministru de resort a refuzat să pună în aplicare decizia curții până în luna mai. Asta demonstrează că guvernul polonez nu este dispus să ia măsuri care uh, să ducă la respectarea uh, deciziei curții. Se amână foarte mult luarea unei decizii și de aceea eu aș propune următorul lucru. În nota dumneavoastră aveți informații din partea comisiei care spun că evaluează ei acum uh, articolul 14 C, secțiunea 3 din legislația poloneză privind fondul uh, silvic ca să vadă dacă este în conformitate. Comisia a, uh, a încheiat această analiză și cu ce rezultate. Vrem să știm care sunt uh, legăturile între legea poloneză privind uh, protejarea uh, naturii și ceea ce avem la nivel european. Trebuie să știm dacă legislația, europea, legislația poloneză respectă legislația europeană. Analiza ar trebui să fie deja gata, pentru că a trecut deja ceva vreme și ar trebui să putem transmite guvernului polonez două întrebări. Prima întrebare este ce măsuri se iau pentru a preveni astfel de situații pe viitor și care este starea de fapt. Trebuie să discutăm acest lucru și cu Parlamentul polonez. Pentru că de acolo mi se tot spune, da, lucrăm, lucrăm la asta, lucrăm la asta, dar de fapt ei se pregătesc pentru următoarele alegeri. Și a doua întrebare este, um, și, și această chestiune este pentru mine uh, foarte importantă. Mulțumesc. Scenarios, adelante. Dăm acum cuvântul petiționarilor din nou. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, după cum spunea și doamna Pintera, situația nu e deloc uh, îmbucurătoare cu conservarea în Polonia. Avem uh, un sistem de supraveghere în teren și putem constata în fiecare zi că se întâmplă uh, lucruri uh, revoltătoare, se ignoră cu bună știință regulile. Noi nu ne-am adresat numai Comisiei uh, dumneavoastră, ci și Comisiei Europene și altor organizații în speranța că în acest moment foarte dificil pentru Polonia, instituțiile europene ne pot ajuta să protejăm mediul înconjurător. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumesc! Se pare că este clar că Comisia cu acest dosar care rămâne deschis eh, nu a ajuns la final, însă Accesul la tribunal nu este unul uh, suficient, iar Comisia păstrează o procedură care uh, este în continuare în desfășurare. Există o sentință clară din aprilie care explică că nu se îndeplinește, nu se îndeplinesc prevederile directivei europene privind habitatul și că există o evaluare permanentă uh, realizată de către comisie pentru a vedea dacă se uh, pune în aplicare sentința, dacă se execută. Și um, în linie cu ceea ce a spus uh, Julia, dacă suntem cu toții de acord, uh, petiția rămâne deschisă. Vom transmite o scrisoare autorităților din Polonia, care va urma recomandările doamnei Pitera, solicitând explicații cu privire la situația actuală și cu privire la um, când um, va fi executată sentința, când se, vor adapta, uh, când se va adapta situația. Uh, asta în completare cu ceea ce uh, Răspunseserăm și la întrebarea cu solicitare de răspuns uh, oral. Este vorba despre Natura 2000 și spațiile uh, protejate de acestea, care sunt esențiale pentru noi. Și uh, vom transmite toate aceste solicitări de clarificare autorităților poloneze. De asemenea, vom păstra o comunicare permanentă cu Comisia pentru a rămâne vigilenți și a uh, vedea cum evoluează lucrurile. Mulțumesc așadar petiționarilor. El siguiente punto es eh, una opinión que lleva precisamente Cecilia, me dice que está, que está llegando, que es la opinión. Trecem la următorul punct, care este mm, avizul privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezon sezonieră a orei și de abrogare a directivei 2000 uh, din 84. Uh, vă rog uh, să Așteptăm să, să oferim 3 minute pentru a sosi doamna președinte și a ne explica despre ce este vorba în acest aviz. Iată, ca sosit. Perfect timing. Yes, perfect timing. Rosa, thank you. no, thank you to you. Super. Mm. It's very good to be replaced. Thank you again, Rosa. Very, very kind of you. Da, mulțumesc, Rosa, că mi-ai ținut locul. Acum vom vorbi despre ceva complet diferit. E vorba de avizul cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. E vorba de ora de vară și ora de iarnă sau de amândouă sau de nici una sau de care dintre ele? Am primit 135 de petiții pe acest subiect, foarte multe dintre ele adică numărul mare al acestora arată că foarte multă lume e interesată de subiect vedem că cetățenii sunt foarte preocupați și de două ori pe an, fiecare din cei 500 de milioane de cetățeni europeni trebuie să-și dea ceasurile înainte sau înapoi. La telefon se schimbă automat. În petițiile primite am văzut că se vorbește în principal despre economiile de energie. Motivul pentru care această schimbare de oră a fost introdusă, economiile deci nu se ridică la nivelul așteptărilor și în schimb efectele asupra, asupra oamenilor, asupra bioritmurilor sunt uh, mai uh, dăunătoare. Câștigătorul premiului Nobel, uh, câștigătorii premiului Nobel pentru fiziologie în 2017 s-au ocupat de aceste ritmuri circadiene care explică cum funcționează um, ceasul biologic și cum ne influențează schimbarea orei. De aceea, noi propunem uh, să susținem propunerea Comisiei de a renunța la schimbarea orei. Dar ne temem că, de asemenea, uh, se uh, aduc oarece riscuri pentru funcționarea pieței interne. Alegerea uneia sau alteia dintre orele de iarnă sau de vară de către statele membre ar putea să ducă la un mozaic de mm, fusuri orare în interiorul Uniunii Europene și, în plus, transporturile transfrontaliere, comunicațiile, totul ar fi dat peste cap. De aceea, recomandarea este să ne alegem una dintre aceste ore, să vedem pe care o preferăm. Eu vă propun să ascultăm voința cetățenilor. Sigur, și a oamenilor de afaceri care au răspuns consultării publice și au spus ora de vară ca oră standard. Lumina este un alt factor important pentru noi, oamenii. Mulți oameni din țările scandinave, de unde și noi venim, au nevoie de terapie um, solară, de terapie cu lumină a soarelui pentru a preveni diverse um, afecțiuni. Deci uh, se recomandă acestor persoane să facă plimbări, să petreacă mai mult timp afară pentru a uh, profita de beneficiile luminii naturale. Se recomandă acest lucru și adulților, dar și copiilor care petrec prea mult timp în fața ecranelor de calculator. Deci, ora de vară, ca oră standard în Europa, se bucură de votul majorității cetățenilor și deci sper că veți uh, merge și dumneavoastră în aceeași direcție. Pe 14 decembrie, la ora 3, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Uh, comitetul, uh, comisia, comisia care tocmai și acest raport este Comisia TRAN și votul în plenară se va da pe 2 martie, dacă nu mă înșel. Domnul Marias. Mulțumesc! Mă bucur că putem să discutăm aici despre mm, acest subiect, modificarea mm, fuzului orar. Acest uh, subiect uh, ne-a preocupat deja acum câțiva ani la plen în Strasburg și mm, la vremea respectivă era doar o discuție marginală, erau puțini colegi care erau interesați de subiect. Nu a fost uh, Așadar, o discuție atât de importantă. Mulți colegi uh, au discutat atunci despre faptul că aici este vorba um, mult mai mult despre economia de energie, dar s-a dovedit a nu fi adevărat. Se observă, cel puțin studiile o arată, că este vorba despre probleme de sănătate care sunt uh, provocate de această modificare. S-a discutat uh, de asemenea și chiar am înaintat o propunere iar câțiva colegi au considerat această propunere curioasă, pentru că schimbarea orei în funcție de unde este localizat geografic, e o decizie pozitivă sau negativă. S-a vorbit uh, la Strasburg și de Brazilia, care este localizată în sud. Ei bine, în sudul Braziliei uh, ora se schimbă, iar în nord nu se face acest lucru. Deci, până la urmă, fiecare, în funcție de poziționarea geografică, decide dacă se schimbe ora sau nu și am putea să facem și noi într-un mod asemănător. S-a discutat de asemenea cu cetățenii și Comisia Europeană a decis să transmită această propunere. Argumentul a fost luat la cunoștință. Um, s-a spus însă că piața unică ar avea de suferit, pentru că avem trei uh, zone orare diferite la Londra, la Bruxelles și, de asemenea, la Atena. Deci uh, aveam deja trei zone de timp. De aceea, cred că propunerea ca fiecare țară, în funcție de poziționarea geografică, să își modifice ora sau nu, este o propunere bună chiar cea mai bună, iar urmările pe piața unică ar fi reduse la un minim. Faptul că noi acum schimbăm ora atunci când mergem dintr-o țară într-alta, de exemplu când merg de la Atena la Roma trebuie să dau, să țin cont de diferența de fus orar, um, e bine, fiecare țară după 2019 va, ar putea să poată decide care va fi ora pe care o va respecta. Poate că în felul acesta consecințele pentru piața unică vor fi mai mici, dar în principal trebuie să ne gândim la sănătatea oamenilor și la modul în care fiecare se poate adapta la această situație. Da, problema sănătății este cheia aici. Acum rămânem fără interpreți în 3 minute, așa că am putea să rămânem uh, să vorbim în continuare în uh, engleză între noi. Marlena, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt raportor din umbră la acest uh, raport. Cred că raportorul a făcut o treabă foarte bună cu acest uh, document, subliniind importanța de a introduce uh, ora de vară ca oră, de, oră unică în statele membre. Se pune accentul pe <clears throat> numărul mare de petiții pe care le-am uh, primit în acest sens, pentru că acestea reprezintă vocea cetățenilor și uh, cetățenii europeni uh, preferă în mod clar și detașat ora de vară. Și, de asemenea, se pune nevoia armonizării. Nu sunt neapărat de acord cu domnul Marias faptul că avem trei uh, fusuri orare în Europa nu înseamnă că fiecare stat decide singur. Armonizarea trebuie să existe. Dar gândiți-vă, cum ar fi să schimbați uh, ora dacă mergeți în Malta, din Malta în Italia, din Italia în Germania, să se schimbe mereu ora. Nu așa vrem să se întâmple lucrurile. Sănătatea e importantă și calitatea vieții este importantă, la asta trebuie să ne gândim. Cecilia este de acord, uh, deci cu uh, mine care vin din Malta. Da, uniți suntem uh, puternici, spune doamna președinte. În cazul Spaniei... Por, por, por. Cum ar fi faptul că noi suntem o zonă turistică, Pe noi ne interesează um, acest subiect, ne interesează și sănătatea. În Galicia, în zona Cantabriei, um, <clears throat> so um, soarele nu răsare la aceeași oră, trebuie să ne gândim că noi preferăm uh, ora de vară, dar trebuie să permitem uh, excepții, pentru că soarele nu răsare uh, la fel într-un loc din Europa ca și în celălalt. Sigur că prioritară trebuie să fie sănătatea, dar sănătatea tuturor, pentru că uh, este bună sănătatea pentru cei uh, din insulele Baleare sau pentru cei din alte zone, dar cei din <clears throat> în zona Cantabrică, dacă la ei condițiile sunt altele, atunci trebuie să ne adaptăm la condițiile date de la fața locului. Grozav